Acum, declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu raportul intermediar din 2012 privind progresele realizate de Albania. Dau cuvântul acum, în numele Consiliului, doamnei ministru Cozacu. Uh, thank you, Madam President. Uh, honorable... Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a lua parte la dezbaterea din seara aceasta. Albania este un stat important în regiune. Avem o largă cooperare cu Albania. Avem, de asemenea, un dialog politic susținut cu Albania. Relațiile noastre devin din ce în ce mai importante și reflectă, de altfel, semnificația crescândă și rolul crescând al Albaniei în regiune. Albania este implicată în uh, diferite programe regionale, precum uh, Consiliul de Cooperare Regională și alte foruri asemănătoare. În plus, Albania a fost președinte a Consiliului de Ministri al Consiliului Europei în anul 2012. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru contribuția pe care o aduce acestei dezbateri. Vreau să le mulțumesc în special domnului raportor, vreau să-i mulțumesc în special domnului raportor, domnul Huntis, pentru tot ceea ce a făcut. Eforturile sale sunt în asentimentul Consiliului în mare parte. Aseară, Consiliul a salutat eforturile Albaniei de a atinge cele 12 criterii care fuseseră stabilite în uh, cadrul uh, raportului Uniunii Europene asupra Albaniei din 2010. Dialogul politic între putere și opoziție s-a îmbunătățit și iată că uh, Albania are se ridică la nivelul așteptărilor din acest punct de vedere. Patru dintre criteriile cheie au fost atinse deja de către a, Uh, de către Albania. Este vorba despre funcționarea Parlamentului, legea electorală și, de asemenea, alte domenii. Mai există însă domenii prioritare care trebuie să fie îmbunătățite pe viitor. Este vorba, spre exemplu, despre ridicarea imunității pentru personalități politice și judecători și, de asemenea, e nevoie de reforme în ceea ce privește înghețarea uh, averilor persoanelor acuzate. Statutul de candidat va fi acordat Albaniei odată ce acest stat va implementa reforme administrative și uh, va îndeplini factorii, uh, criteriile cheie stabilite de către forurile europene. Comisia va evalua reformele puse în aplicare în uh, Albania și uh, va înștiința Consiliul imediat ce aceste evaluări vor fi, uh, vor fi fost făcute. De asemenea, există domenii uh, în care Albania trebuie să facă pași înainte în continuare. E vorba despre respectarea principiului statului de drept, îmbunătățirea sistemului juridic, e nevoie de reforme în ceea ce privește protecția minorităților, etc. etc. Toate aceste uh, aspecte trebuie să fie îmbunătățite dacă e ca Albania să devină membră a Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă vorbesc uh, puțin despre alegerile parlamentare de anul viitor. Știm cu toții că alegerile din Albania au fost uh, adeseori contestate. niște, deci, da, un proces uh, electoral fără probleme iuni, în uh, luna iunie anului, trecu, anului viitor ne va arăta cât se poate declar că Albania a a respectat măcar criteriile electorale pe care le-am stabilit. Dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, bineînțeles că uh, Dialogul dintre forțele politice este absolut uh, necesar. Doar așa Albania se, poate, se va putea înscrie pe calea europeană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sariu Fiule. Mulțumesc, doamnă ministru. Are cuvântul domnul comisar Fiule. President. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru, doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc Parlamentului și raportorului domnul Ciuntis pentru uh, referitor la situația din Albania. Noi uh, suntem conștienți de faptul că procesul de integrare europeană poate să fie uh, stimulent pentru evoluțiile dintr-o țară. Raportul respectă analiza și recomandările făcute de către Comisie în cadrul pachetului de extindere și creează un echilibru între recunoașterea progreselor făcute de Albania și uh, Ehm, de asemenea necesitatea de uh, adâncire a reformei în toate domeniile și uh, mai ales în cele 12 domenii prioritare care au fost uh, identificate de către Comisie în, în anul 2010 dar să ne gândim la raportul de progrese din 2012 al Comisiei. Reflectă situația actuală a țării este vorba despre implementarea unui acord din noiembrie 2011 între guvern și uh, opoziție, acord care permite o colaborare între toate forțele politice în domeniile prioritare. Ținând seama de acest proces, Comisia recomandă să se acorde uh, Albaniei uh, statutul de țară candidată uh, dacă va respecta finalizarea reformei în domeniul judiciar și în multe alte domenii. Noi am spus foarte clar unde trebuie să vedem progrese în Albania. Din nefericire, însă, conducătorii politici nu au uh, plasat uh, eforturile de integrare europeană ale Albaniei în uh, frunta demersurilor lor politice. Este nevoie în continuare de reforme fundamentale în sunt uh, o serie de premize care trebuie să fie îndeplinite. Noi continuăm să-i încurajăm pe prietenii noștri albanezi și guvernul să se concentreze pe uh, procesul de integrare europeană. Există și o serie de uh, măsuri care trebuie să fie luate pe termen scurt, mai ales în ce privește statul de drept iar uh, rezoluția uh, se află în centrul atenției Comisiei în ce privește uh, extinderea. Albania va trebui să perfecționeze ceea ce a obținut deja, să consolideze reușitele sale, este esențial să își adâncească reformele. Albania va trebui să demonstreze rezultate concrete în combaterea corupției, spălării banilor și combaterii crimei organizate. Alegerile din iunie 2013 vor constitui de asemenea un element esențial pentru perspectiva de integrare a Albaniei în Europa. Noi uh, sperăm că Albania să aducă o contribuție esențială la stabilitatea regională, care de asemenea este esențială în procesul de integrare. Noi vom transmite un mesaj clar uh, să încurajăm Albania uh, pentru a atinge uh, standarde uh, democratice în regiune. Așteptăm de asemenea și din partea liderilor albanezi mesaje clare uh, de continuare a colaborării. În încheiere, doresc să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European pentru susținerea procesului de integrare europeană și de extindere. Mulțumesc și aștept cu interes dezbaterea ora la parola. Mulțumesc. Iar acum în numele grupurilor politice începem cu grupul S și D. Nu, mă scuzați, spune președinta, în numele grupului GUE, domnul Ciuntis, două minute. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în ciuda faptului că raportul privind Albania este dezbătut în același timp aproape cu Consiliul, care va lua hotărârile menționate de ministru. Cred că raportul are importanța sa. A fost uh, votat în Comisia AFET de toate grupurile politice, de aceea vreau să mulțumesc tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră, pentru contribuția și sprijinul lor. Dragi colegi, Raportul privind Albania subliniază încă o dată faptul că, cu condiția ca aceasta să fie dorința poporului albanez, trebuie să acceptăm Albania și să oferim stimulente Albaniei pentru a se confrunta cu corupția, statul de drept, dreptul muncii și așa mai departe. În acest sens, acesta este preocuparea societății albaneze. Este important pentru poporul albanez. Raportul, sigur, punctează o serie de probleme eh, concrete. O să mă refer la recentele comentarii făcute de primul ministru albanez după rezoluția din comisia noastră AFET. Din păcate, eh, declarațiile au subminat eh, climatul bun din uh, zonă. Aceste declarații naționaliste și redentiste trebuie evitate în viitor. Ele nu sunt potrivite într-o zonă cum este cea a Balcanilor. Instituțiile europene trebuie să ia o poziție împotriva unor declarații naționaliste și redentiste pentru a promova relațiile bune cu Albania și cu țările uh, învecinate, nu numai în scopul integrării, ci și pe, pentru mai multă stabilitate și securitate în zonă. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Cucan. Două minute pentru PPE. Congratul. Noi salutăm acest uh, raport și îl felicităm pe uh, raportor. Felicităm de asemenea și poporul albanez pentru ceea ce a obținut. Am dorit să încurajăm albanezii să se bazeze pe aceste progrese. Comisia a oferit un semnal pozitiv puternic Albaniei în ultimul raport cu privire la evoluția acestei țări, recomandând uh, statutul de țară candidată pentru Albania câtă vreme se îndeplinesc cele trei condiții care mai rămăseseră. Credem că asta ar trebui să devină o forță motrice pentru Albania în progresul său în ceea ce privește integrarea europeană. Cred că acest aspect este crucial în cadrul acestui proces pentru diverse motive. Mai întâi, agenda europeană nu poate să împartă politicienii uh, din Albania și n-ar trebui să uh, reprezinte un uh, aspect asupra căruia să se negocieze la nivel intern. A trebuit să fie un factor de unificare. Raportul apreciază eforturile făcute până în acest uh, prezent, dar trebuie menționat de asemenea și că dialogul politic și cooperarea politică în ceea ce privește agenda europeană nu pot fi selective, ci uh, trebuie să se uh, bazeze pe sistemul existent. Există anumite îngrijorări uh, Uniunea Europeană a fost foarte clară și explicită în așteptările pe care le are din partea Albaniei. Ne-am pus de acord asupra unor priorități cheie care trebuie îndeplinite uh, până când ajungem la următorii pași din proces. Credibilitatea acestui proces ar trebui să se bazeze pe o condiționalitate riguroasă și corectă. Ne așteptăm uh, să se uh, îndeplinească ceea ce s-a promis. În încheiere, Albania încă mai are o șansă bună în viitor pentru a face progrese înspre Uniunea Europeană. După o perioadă lungă de timp, avem în sfârșit un raport încurajator. Însă, din această perspectivă, ă, trebuie să se mai întâmple și alte lucruri. Alegeri reprezintă o șansă minunată de a demonstra cât de ferm sunt ă, angajate ă, mecanismele și politicienii în procesul european. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea socialiștilor are cuvântul uh, domnul Ruce pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, domnule ministru, doamnă comisar, uh, stimați colegi. Grupul meu, Socialiștii și Democrații, susține în totalitate viitoarea aderare a Albaniei la Uniunea Europeană. Astăzi discutăm despre raportul de progres. În ultimele 12 luni, Albania a făcut progrese uriașe, bazate pe cooperarea între forțele politice majore din Albania. Fără această cooperare între guvern și opoziție, acest progres nu ar fi fost posibil. De aceea aș dori să fac un apel la prietenii noștri albanezi din guvern și din opoziție să continue pe această cale, pentru că fără această cooperare nu se vor face progrese suplimentare în domeniile care au fost menționate de doamna ministru și de uh, doamna comisar. Anul viitor alegerile vor fi importante. Nu neapărat rezultatul alegerilor, ci procesul electoral, atât înainte de alegeri cât și în timpul alegerilor propriu-zise. În ultimele alegeri, de la nivel național și regional, au fost foarte multe probleme. Acum este important ca în iunie 2013 să se facă progrese în ceea ce privește procesul electoral. Și în fine, aș dori să menționez un lucru care se referă la cooperarea regională. Până în momentul de față, Albania a avut un rol foarte pozitiv și constructiv în regiune, în problema Kosovo, în problema Firom și în problema Macedoniei. Așa cum a spus și raportorul nostru, însă, recent uh, au existat uh, câteva probleme la Tirana care au arătat o cale mai naționalistă. Credem că nu aceasta este calea potrivită nici pentru Albania și nici pentru regiune. De aceea am dori să îndemnăm uh, forțele din guvern, dar și pe cele din opoziție, să se abțină de la o astfel de retorică. Albania este o țară crucială pentru noi este o țară foarte importantă și, așa cum spuneam, până acum a avut un rol foarte constructiv și sperăm că va continua pe această cale. Cu alte cuvinte, va continua pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grație la... Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Cornelisen, timp de un minut și jumătate din partea verzilor. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește Albania, una dintre îngrijorările noastre este, o constituie climatul politic. Uh, lipsa dorinței de a coopera între principalele partide. Lucrurile par să se fie îmbunătățite în ultimul an și Parlamentul a apărut să lucreze bine o perioadă, dar acum nu mai sunt foarte sigură. În uh, noiembrie, trei uh, texte legislative așteptate nu au ă, trecut în Parlament din cauza luptei pentru putere. Primul ministru Berisha a arătat, a anunțat că etnicii albanezi ar putea să primească un pașaport albanez, știind foarte bine ce, asta, ce ar însemna în regiune. Și asta nu a trebuit prea mult timp să se realizeze de deci, ce. Întâlnirea parlamentară care era planificată pentru săptămâna viitoare a fost uh, anulată în ultimul moment. Îmi făcusem uh, bagajul, așteptam uh, un dialog constructiv cu coaliția și cu opoziția, dar se pare că ei nu așteptau același lucru. Înaintea unei întâlniri importante de Consiliu, era vorba de un efort concertat de a Uh, risipi toate șansele Albaniei de a, de Albaniei de a obține uh, statutul de țară candidată. Uh, asta nu s-a ținut cont de agenda europeană și de cerințele țării. Aș dori să ofer statutul de candidat poporului din uh, Albania, însă politicienilor aleși s-au pierdut din nou în lupta internă pentru puternă și acest lucru nu va fi posibil până când nu își vor stabili din nou prioritățile. Așa încât, domnule Berisha, domnule Rama, în interesul poporului, vă rog, mulțumesc. Mulțumesc dau cuvântul acum celorlalți uh, vorbitori, începând cu colega Ianacu, 1 minut și 30. Mulțumesc, doamnă președinte. În mod evident, am dorit să susținem toate eforturile făcute de Albania pentru a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Aș dori să îl felicit pe domnul raportor, pe domnul Ciuntis, în legătură cu acest raport foarte bine țintit. Eu personal cred că Consiliul va putea presupune că Albania nu poate primi deocamdată statutul de țară candidată, adică nu a îndeplinit toate uh, precondițiile care au fost stabilite pentru ca Albania să aibă un viitor european. Însă, asta ar putea constitui un stimulent pentru o politică mai stabilă în Albania, pentru o mai bună înțelegere între forțe politice din Albania și, eh, de asemenea, eh, ca ocazie de a rezolva anumite eh, probleme curente, precum crima organizată, spălarea de bani și corupția de asemenea și corupția din sistemul judiciar. Drepturile omului, de asemenea, ne preocupă, de asemenea și chestiunile care țin de proprietate, pentru că sunt uh, minorități uh, recunoscute la nivel internațional în această țară, de exemplu minoritatea uh, greacă. Sunt așadar tot felul de probleme. Când domnul Berisha a mers să sărbătorească cele 100 aniversare a creierii, de la crearea Albaniei, a menționat cinci state unde se regăsesc minorități albaneze. Astăzi uh, a încercat uh, să schimbe această declarație și eu cred că eforturile sale au înrăutățit lucrurile. Ținem cont de faptul că în țara noastră avem albanezi, uh, însă sunt doar refugiați economici care lucrează în țara noastră și transmit bani acasă în niciun caz nu pot fi considerați o minoritate. Noi ar trebui să le explicăm că prin intoleranță și redentism nu uh, se poate ajunge uh, în Europa. Evident, uh, au existat niște încercări naționaliste pentru că dânsul știa că va primi un răspuns negativ din partea Consiliului. Poate ar trebui să contracarăm totul transmițând un mesaj prin care să spunem că Albania nu va pierde din nou din cauza presiunii externe, ci din cauza problemelor interne. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Kirilov pentru un minut.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 Cred că există mai multe dificultăți care trebuie depășite pentru ca Albania să devină membru al Uniunii Europene. În Albania există o problemă importantă, printre altele, și anume retorica naționalistă, în special cu ocazia uh, celei de-a 100 aniversări uh, care a avut loc recent. Cu această ocazie, primul ministru vorbea despre uh, zona dintre Scopie și Podgorițe, care spunea el că aparține Albaniei. O astfel de declarație nu va face decât să creeze tensiuni etnice, așa cum s-a și întâmplat după ce s-a făcut această declarație. Cred că trebuie să avertizăm Albania că o astfel de retorică naționalistă nu este acceptabilă. Mulțumesc. Domnul Posel, timp de un minut și jumătate. Doamna președinte, albanezii sunt unul dintre cele mai vechi popoare din Europa, cu siguranță. Și atunci când în 1848 la Congresul de la Berlin s-a reorganizat Balcanii, au fost singurul popor din Balcani care nu a obținut drepturi. Frontierele au fost trasate apoi uh, în mod arbitrar, în funcție de interesele marilor puteri, cu masacre în uh, Kosovo, care au fost descrise într-o carte foarte impresionantă. A fost un genocid de necrezut care a fost uh, înfăptuit. Este motivul pe care, pentru care vreau să vă spun un lucru cât se poate de clar a ține discursuri pentru a celebra centenarul acestui eveniment, da, este normal, dar lucrurile au fost făcute într-o manieră nu tocmai inteligentă. În Europa de astăzi, frontierele sunt imobile. Nu vrem să schimbăm uh, frontierele, vrem chiar să le garantăm. Dar pentru asta trebuie să îți aduci o contribuție uh, la chestiunea pașapoartelor dar dacă continuăm să îi împiedicăm pe kosovari să primească vize în Europa, dacă albanezii din Serbia nu pot să se bucure de drepturile cele mai elementare, e bine, în acest caz nu trebuie să ne mirăm dacă lucrurile merg prost popoarele se lasă oprimate numai până la un anumit punct. Deci trebuie să-i criticăm pe albanezi, da, dar și pe ceilalți din uh, Serbia. Vorbesc despre revendicări teritoriale uh, în raport cu Albania. Deci avem nevoie de o perspectivă Europa reală pentru a da uh, statutul de candidat fără schimbarea uh, frontierelor și cu aceleași drepturi pentru toate minoritățile. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul celor uh, care doresc să intervină în procedura intervențiilor spontane. Domnul Ciosas. Mulțumesc. Consilia și rezoluția se gândesc uh, la criteriile folosite pentru evaluarea posibilității ca Albania să ajungă membru al Uniunii Europene. Este vorba de agenda pentru Europa 2020, uh, criteriile de la Maastricht și așa mai departe, dar toate sunt încercări de a invada Albania, de a exploata resursele și uh, poporul. În același uh, timp, se încearcă stimularea regimului uh, represiv care a încercat să manipuleze mișcările lucrătorilor. Regula de aur a clasei de mijloc este folosită pentru a-i reprima pe uh, cei din zona um, Balcanilor. Noi, în Partidul uh, Comunist al Greciei, ne opunem aderării Albaniei uh, la Uniunea Europeană. Lucrătorii sunt exploatați în Uniunea Europeană și ar trebui să părăsim și noi Uniunea Europeană. Ar trebui să cooperăm cu oamenii pe baza unor interese comune. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Aș dori să dau cuvântul domnului comisar Füle. Doar un minut, domnule comisar. Domnule, poți să-l puteți la cuvântul în procedura cartonașului albastru? Sunt uh, pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și aș dori să-l întreb următoarele pe domnul Ciosas. Ce crede dânsul în legătură cu asta? Oare crede că albanezii nu sunt cei care ar trebui să decidă în legătură cu viitorul europeni? european? Oare uh, ar trebui ca comuniștii greci să ia această decizie? Domnul Ciusis? În mod evident, poporul albanez are posibilitatea de a alege. Însă, ca partide politice, suntem responsabili, trebuie să ne exprimăm poziția atât în ceea ce privește Albania, cât și alte state. Motivele pentru care ne Uh, ne-am opus, uh, pentru motivele pentru care ne-am opus uh, aderării Greciei la Uniunea Europeană, considerăm că din aceste motive nici Albania n-ar trebui să se alăture comunității europene. Mulțumesc. Doamna președinte, dăm acum cuvântul domnului comisar. Doamnă președinte, distinși membri ai Parlamentului, sunt foarte recunoscător pentru că am avut această ocazie să schimbăm uh, puncte de vedere cu dumneavoastră referitoare la uh, perspectiva europeană a Albaniei. Rezoluția la care vă refereați transmite mesajul corect către Albania. Este un uh, mesaj de recunoaștere a eforturilor făcute până în prezent și un mesaj de încurajare a tuturor partidelor politice și a tuturor părților interesate să se concentreze în continuare pe integrare și pe procesul de reformă. Ca și Parlamentul European, și noi uh, vedem uh, viitorul Albaniei strâns legat de Europa și suntem pregătiți uh, să, mm, să ne susținem recomandarea de a acorda statutul de țară candidată. Însă, Albania va trebui să-și țină promisiunile. Noi vom raporta Consiliului cât mai curând posibil. Au fost făcute progrese și în domeniul statului de drept. Cu sprijinul dumneavoastră am încredere că extinderea va rămâne o politică puternică și credibilă, având în centrul său statul de drept în beneficiul cetățenilor din Albania și um, al țărilor din valul de extindere și al Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, dau cuvântul doamnei ministru uh, Cozacu. Doamna președinte, onorați membri, domnule comisar. Integrarea în Uniunea Europeană poate să rezulte numai în urma unor eforturi semnificative la nivel național și angajamente colective. Mai presus de orice, Albania trebuie să asigure un dialog politic stabil și constructiv. Nivelul înalt de susținere de către cetățenii albanezi la fenomenul de integrare europeană constituie o bază semnificativă pe baza căreia liderii politicii politici pot să creeze o platformă comună în interesul țării, în ansamblul său. Dați-mi voie să închei evidențiind progresul remarcabil făcut de Albania în uh, ultimul an. Ea a demonstrat voința politică și a venit cu rezultate concrete, a înfăptuit mult așteptatele reforme. Sunt uh, încrezătoare că acest uh, angajament uh, puternic va continua și că vom asista la evoluții noi, pozitive, pe parcursul anului 2013. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, uh, doamnă ministru. Am uh, primit o rezoluție. Discuția se încheie și votul va avea loc mâine la ora 12.